Good morning, ladies and gentlemen. Dear... Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Este prima ședință a Comisiei ITRE în noul an 2018. Numai bine tuturor pentru întregul an. Vom avea multe de făcut în perioada următoare. Haideți să începem ședința. Dacă nu aveți observații, Considerăm adoptată ordinea de zi. Văd că nu aveți observații. Eu nu am anunțuri. Trecem la adoptarea pro procesului verbal al reuniunii din 6 noiembrie 2018. Dacă nu aveți obiecții până la sfârșitul ședinței, acest proces verbal va fi considerat adoptat. Trecem la punctul 4 crearea programului de dezvoltare industrială în domeniul apărării în Europa, care are obiectivul sprijinirii competitivității și capacității de inovare a industriei europene de apărare. Este un subiect nou. Colegii de la AFET și de la SEDE ne-au transmis uh, acest subiect, acest dosar. Acolo se discută de aproape 2 ani acest subiect și, bineînțeles, partea legată de industrie este de competența comisiei noastre. Deci, începem să discutăm și noi acest subiect și raportoarea este doamna Françoise Grostet. Doresc să spun că dezbaterea de azi se referă la cele 472 de amendamente depuse de colegi la propunerea comisiei, inclusiv uh, și uh, la proiectul de aviz. După cum vă duceți aminte, doamna Grostet și-a prezentat proiectul de raport la reuniunea Comisiei ITRE de pe 27 noiembrie. Deci, acum discutăm amendamentele. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Așa cum ați spus, s-au depus uh, multe amendamente mai exact 400, 440 ceva din partea colegilor și 472 în total și asta arată importanța programului uh, industrial și interesul comisiei noastre față de acest uh, sector. Așa cum ați spus, este începutul concret al unei Europe a apărării cu aspectele sale industriale, pentru că dorim să sprijinim uh, um, proiectele industriale după stadiul cercetării pentru 2019 și 2020 pentru a crea o industrie europeană a apărării mai inovantă și mai competitivă. Așa cum uh, a spus-o și președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, Europa nu poate să lase securitatea și apărarea noastră pe, pe mâna unor subcontractanți externi. De aceea, statele membre și întreprinderile europene trebuie uh, să piloteze aceste programe. Spun imediat colegilor care au depus amendamente că vom lucra cu toate aceste amendamente, va trebui să ne mobilizăm rapid și eficient pentru a ajunge la amendamente de compromis într-un calendar foarte strâns, după cum știți, pe care trebuie neapărat să-l respectăm. Așa că mulțumesc anticipat colegilor pentru participarea lor la uh, această muncă pe amendamente. Câteva elemente importante. Suma prevăzută este de 500 de milioane de euro. Unii vor spune că nu e destul, alții consideră că e prea mult. Eu cred că este o sumă foarte rezonabilă pentru proiecte de apărare și este deja o bază solidă pentru început. Bineînțeles, statele membre vor trebui să participe și ele. Oricum este esențial să se confirme această sumă care va permite finanțarea mai multor proiecte și care va incita la cooperare. Trebuie să evităm reafectările bugetare și să folosim pentru această finanțare și bani din marja financiară disponibilă. Apoi trebuie să sprijinim baza industrială și tehnologică europeană Finanțările trebuie direcționate spre întreprinderile europene pentru că e vorba de finanțări comunitare. Concetățenii noștri nu ar înțelege dacă am finanța întreprinderi din afara Uniunii Europene cu bani comunitari. Asta nu înseamnă că nu putem să cooperăm cu alte întreprinderi din afara Uniunii, mai ales în cadrul proiectelor uh, din acest program. Asta nu înseamnă că statele membre nu pot să continue propriile lor cooperări din afara programului. Acest program nu are obiectivul de a lua locul programelor statelor membre. Este complementar lor. Este important să avem parteneri strategici, bineînțeles, dar încet, încet Uniunea Europeană trebuie să-și sprijine propria industrie pentru a obține o autonomie strategică reală. Acesta este obiectivul principal dorit. Pentru a incita noi cooperări și mai ales pentru participarea IMM-urilor și a întreprinderilor mijlocii, trebuie să facem eforturi. Pentru mine este foarte important ca fiecare stat membru să se simtă implicat cu adevărat și asta vedem în Consiliu. Implicarea prin acest fond poate să permită fiecărui stat membru și prin uh, IMM-urile sale. De aceea este fundamentală participarea întreprinderilor mici și mijlocii. Știm că există deja astfel de întreprinderi care colaborează cu întreprinderile mari din domeniul uh, apărări în calitate de subcontractanți, trebuie să oferim această posibilitate tuturor întreprinderilor mici și mijlocii și este important să crească cooperarea transfrontalieră între statele Uniunii Europene și trebuie să uh, intre în aceste colaborări uh, întreprinderile inovante pentru a permite cât mai multe state membre să participe. Um, criteriile trebuie să fie flexibile. Criteriul celor trei întreprinderi din cel puțin două state membre este esențial pentru a se prezenta noi proiecte. Știu că vom avea discuții în legătură cu numărul statelor membre, dar vom mai discuta despre asta și voi asculta punctul dumneavoastră de vedere. Doresc ca acordul la care să ajungem să fie unul ambițios, ca să începem cât mai repede negocierile și să ne asigurăm că acest program va fi operațional încă de la 1 ianuarie 2019, așa cum dorește și Consiliul și Comisia Europeană, și, bineînțeles, um, este o plăcere pentru mine să colaborez cu dumneavoastră și mai întâi să vă ascult acum pentru a încerca să ne apropiem punctele de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Grosted, pentru prezentarea dumneavoastră. Și acum începem dezbaterea. Au cuvântul raportorii din umbră. Mai întâi domnul Pohe, care nu este prezent, așa că are cuvântul domnul Martin, care poate spune câteva cuvinte în numele domnului Pohe. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a spune la mulți ani celor cu care nu m-am întâlnit încă în 2018. Înainte de a trece la observații, doresc să spun că din punctul meu de vedere, nu trebuie să spunem dacă dorim să sprijinim sau nu proliferarea armelor sau nu. Uh, um, sunt de acord cu doamna Grostet că ceea ce trebuie să, să spunem este dacă dorim o autonomie strategică în perioada actuală sau nu. Și, bineînțeles, noi suntem pentru această strategie transfrontalieră și posibilitatea de a ne consolida capacitatea de inovare și competitivitatea într-un sector uh, care este grav afectat de concurență acerbă internațională. Câteva elemente care, din punctul nostru de vedere, uh, merită aprofundate sunt următoarele. Mai întâi, eligibilitatea um, pentru acest program. Um, doamna Grostet a vorbit despre asta, dar eu doresc să insist asupra cooperărilor între întreprinderi din afara Uniunii Europene cu obligațiile de transfer de tehnologie. Trebuie să fim foarte atenți aici pentru că pot să apară derive sau probleme. În acest uh, proiect uh, nu, nu trebuie să finanțăm sau să dăm avansuri în, în inovare unor țări terțe care nu fac parte din programul nostru. Asta e una la mână. Doi la mână condiționalitatea finanțării programelor. Statele europene, cele 25 de state care intră în această cooperare, uh, trebuie să fie coerente. Nu trebuie să depună candidaturi pentru, perioade de, pe, pentru programe de finanțare și apoi să opteze pentru furnizori din afara Uniunii Europene. Apar și chestiuni legate de proprietatea intelectuală. Insistăm asupra faptului că aceasta în cadrul inovației și uh, unor proiecte finanțate din acest proiect este de responsabilitatea statelor membre. Astfel, fiecare stat membru trebuie să poate să-și apere avantajul în inovare care ni se pare foarte important. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește nivelul de finanțare, uh, ne întrebăm dacă 500 de milioane sunt, e prea mult sau prea puțin. Știu că sunt și amendamente pentru a reduce acest buget, dar ideea de reținut și sunt de acord cu doamna Grostet, cu doamna raportor, în legătură cu ideea că la un moment dat trebuie să existe o coordonare sau o cooperare europeană uh, mai ales în contextul mondial de azi, care este dificil. Nu putem să lăsăm responsabilitatea apărării doar unor state membre. Și solidaritatea trebuie să funcționeze și aici. Ideea acestui proiect este să spunem că toată lumea poate să profite de aceste mijloace suficiente pentru a avansa tehnologic, pentru a inova și pentru a păstra un rol major în cadrul apărării internaționale. Iată, care ar fi primele observații pe care um, doream să le fac. Am depus alături de alți colegi mai multe amendamente care merg în această direcție și doresc să mulțumesc doamnei Grostet pentru tot ceea ce a făcut. Vă mulțumesc, stimate coleg, pentru observațiile dumneavoastră și acum are cuvântul domnul Krasnodevski în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Vă urez și eu numai bine în noul an, multă sănătate dumneavoastră, domnule președinte, pentru că știu că și la sfârșitul anului uh, um, prezidat ședința uh, și voturi uh, într-o situație dificilă. Bun, da, acum să trecem la amendamentele la acest raport și doresc să spun că mă bucur de faptul că amendamentele colegilor din diferite grupuri politice au toate obiectivul să abordeze chestiuni pertinente. Um, una dintre aceste chestiuni care mi se pare extrem de importantă este faptul că acest proiect duce la echilibrarea bazei industriale europene pe cât posibil. Deci, multe eh, amendamente ale domnului Buzek, dar și ale domnilor Boni, Marinescu sau Corumbașev au tocmai acest obiectiv. Și cred că este important să nu uităm acest lucru atunci când elaborăm amendamentele de compromis apare și ideea că acest proiect trebuie să promoveze noi forme de cooperare între întreprinderi. Nu doar finanțarea pentru cele care cooperează deja destul de bine. Domnul Liț, doamna Vernă și alți colegi au depus amendamente în acest sens din mai multe grupuri politice. Cred că și aceste amendamente, deci, sunt foarte bune. Un alt aspect important este creșterea numărului statelor membre care ar trebui să fie implicate în proiectele finanțate. Propunerea este ca numărul acestora să crească la 3, de la 2 prevăzute inițial, Un alt aspect este includerea unor întreprinderi eh, cu um, întreprinderi mici um, și um, în legătură cu acest aspect s-au depus multe amendamente. Un alt aspect pe care nu trebuie să-l uităm, să uităm la reuniunea raportorilor din umbră este definirea entităților care a, vor putea participa la program și anume cum definim o întreprindere europeană. Știu că diferitele state membre au avut strategii diferite în consolidarea industriei de apărare. Trebuie să evităm discriminările de care ar putea suferi anumite întreprinderi. Mai sunt și alte preocupări în legătură cu finanțarea și competențele guvernelor statelor membre și ale Comisiei. Dar cred că aceste chestiuni vor putea fi clarificate mai târziu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, spune domnul președinte, și în locul domnului Riche are cuvântul colega sa, doamna Viernic. Uh, vă mulțumesc și la mulți ani tuturor. Mai întâi, Dominic își cere scuze pentru că nu poate fi prezent azi aici, pentru că um, prezidează reuniunea Comisiei TRAN. Acest program este important uh, și dorește să mulțumească Comisiei și raport, doamnei raportor pentru tot ceea ce au făcut până acum. Dominic dorește să prezinte un argument major în legătură cu obiectivele programului, mai ales după ce a citit amendamentele ar dori să sublinieze faptul că acest program are obiectivul de mm, creșterii nivelului de integrare de la nivel european, acest fond are obiectivul dezvoltării competitivității proiectelor europene de apărare. Nu trebuie să facem o confuzie între o astfel de, de inițiativă și politicile internaționale de cooperare. Dominic sprijină consolidarea cooperării în domeniul apărării cu parteneri europeni importanți Um, sau parteneri importanți ale Uniunii Europene, cum ar fi Regatul Unit după Brexit și alte țări, dar nu prin acest program. Titlul acestui program este clar. E vorba de programul de dezvoltare industrială europeană, deci fonduri europene pentru um, proiecte europene, dar nu trebuie să fie văzut ca un instrument protecționist însă. Acum Dominic așteaptă cu nerăbdare să coopereze la amendamentele de compromis cu ceilalți raportori din umbră pentru ca acest program să permite Europei să avanseze. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și are cuvântul domnul Butikofer de la Verzi. Happy New Year! I was just meant to wake... La mulți ani! Doream doar să vă trezesc pe toți. Acest sector al apărării este una legată de eficiență. Avem supracapacități industriale care au fost protejate deja prea mult, de, de prea mult timp, din motive uh, regionaliste sau naționaliste face față provocărilor în mod eficient pentru a permite creșterea capacităților industriale din acest deci, creșterea capacităților industriale în acest sector uh, este un obiectiv greșit. Și subvențiurile care să se ocupe de gestionarea procedurii uh, Uh, care le va permite să obțină mai multe fonduri. Deci ideea însăși este una greșită. Poziția noastră este că trebuie să fim mai ambițioși. Să 60 de amendamente pe care le-am depus, promovăm un model de cooperare alternativ pentru sectorul apărării. Nu suntem împotriva cooperării în sectorul, în sectorul apărării. Dorim ca această cooperare să fie mai bună și dorim ca acest par uh, subvenționăm toate interesele naționale și în același timp să apărăm sectorul apărării, sectorul european al apărării. Propunem ca Comisia să-și ofere serviciile statelor membre și să le sprijine pentru a organiza proiecte comune de dezvoltare industrială. Considerăm major asupra dezvoltării în acest sector de când a fost creată, acum aproape 15 ani. Propunem ca Comisia care organizează și monitorizează piața interpa. Și mai există un aspect în legătură cu care am dorit mai multă ambiție. Dacă dorim să consolidăm sectorul apărării, trebuie să facem legătura cu controlul armelor, cu dreptul umanitar, cu drepturile omului. Acest tehnologia militară uh, inumană și interzisă, cum ar fi bombele uh, de fragmentare. Nu dorim să schimbăm obiectivul, dorim să schimbăm modul în care dorim să atingem obiectează din documentul Consiliului, care și-a adoptat deja poziția. După ce a identificat șase criterii, Consiliul scrie nerespectarea acestor criterii nu trebuie să fie eliminatorie. Deci, stânga și în dreapta. Are cuvântul acum domnul Sirichiotis de la GUE. Acum, Elena, Eh, ca... Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, <clears throat> țin să vă urez tuturor cele bune pentru noul an. GUE are o opinie foarte limpede asupra acestui fond european de apărare, care se înscrie în cadrul unui proiect de militarizare a Uniunii Europene. Din nefericire, raportoarea, precum și majoritatea mea, se înscrie în cadrul unui proiect de militarizare a Uniunii Europene. Din nefericire, raportoarea, precum și majoritatea amendamentelor, merg în direcția acestei abordări. Grupul nostru GUE, firește, se opune acestei uh, tentative periculoase. Se vorbește de investiții în sectorul apărării, de consolidarea uh, sectorului apărării europene pentru ca Europa să fie mai puternică în domeniul apărării. Se prevede alocarea 500 de milioane de euro prelevate din bugetul Comisiei, în vreme ce 80% din bugetul încă necesar va fi încărcat statelor membre și asta într-un context de recesiune, cum știm. Aș dori să semnalez și o problemă juridică potrivit articolului 41, paragraful 2 din uh, TFUE. Se arată că cheltuielile ce au un impact asupra sectorului apărării nu pot fi finanțate prin bugetul Uniunii Europene. Noi contestăm temeiul juridic și deci așteptăm din partea Serviciului Juridic al Parlamentului European și din partea Comisiei de Afaceri Juridice a Parlamentului European să uh, ia aceeași poziție solicităm ca acest uh, buget important, cele 500 de milioane de euro, să fie utilizate pentru reindustrializarea acelor țări care au suferit cel mai mult din cauza crizei, din cauza politicilor neoliberale de austeritate. Am prezentat un amendament care încearcă să respingă această acțiune ce merge, în, repet, în direcțiunea militarizării UE. De cerem, deci, ca acest efort financiar să fie direcționat către o reindustrializare globală. Și în propunerea noastră există un aspect problematic, cele 500 de milioane afectate uh, alocate apărării vor fi retrase din alte programe, deci uh, pagubele vor fi uh, duble. Se va cere un efort suplimentar statelor membre Uh, se vor retrage bani de la autonomia energetică. Și totuși există 185 de milioane uh, care uh, trebuie să plece de la energie către apărare. Pentru noi este inacceptabil. Există politici de dezvoltare care, repet, vor fi afectate, ale căror bugete vor fi tăiate în beneficiul apărării. Iată de ce noi preconizăm să respingem această propunere. Domnul Borelli. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Cele mai bune urări pentru 2018. Avem aceste construcții europene. Eh, programul este însă extrem de delicat și de aceea trebuie să acordăm eh, atenție anumitor aspecte și să respectăm anumite principii. Mai întâi, dacă cerem uh, cetățenilor europeni să mm, se angajeze împreună pe calea unei apărări comune, trebuie să demonstrăm clar că acest lucru este în interesul multora și nu doar controlate mm, de autoritățile publice. Este necesar să se indice clar că cei care dacă Comisia lansează un program nou, trebuie să găsească uh, fonduri proaspete uh, din marge sau reducând banii prost utilizați fresh money. Avem nevoie de aceste fonduri eh, noi pentru noile misiuni ale Uniunii Europene. Și eu cred că 1,24 din eh, există o serie de domenii care ne vor mm, mm, care vor fi eh, esențiale pentru, pentru cibersecuritatea, etc., trebuie, prin urmare, să investim aici. Domnule Galer, sunteți inițiatorul acestei idei la... Ne-am ocupat deja de acest uh, raport și în avizul nostru ne concentrăm pe trei puncte. Mai întâi dorim consorții de dimensiuni mai mari, s-a vorbit deja despre asta, și sigur ne interesează foarte mult IMM-urile. Dorim să se evite ca doar statele membre mari, uh, evocate de doamna Grostet, să uh, își însușească fondurile. Și asta deoarece, bun înțeles, statele terțe, pentru noi o convingere, aceste țări nu pot beneficia în mod direct de fonduri europene, dar trebuie să poată participa la acest program, iar la finele proiectului uh, vor putea Uh, să beneficieze de... Nu putem utiliza fonduri comunitare în favoarea unor proiecte mult uh, cât pot de repede, spune doamna Moody. Uh, mai întâi, E clar că proiectul e menit să dezvolte industria de apărare europeană, dar Până la urmă, beneficiarii ultime a anumitor proiectul e menit să dezvolte industria de apărare europeană, dar până la urmă, beneficiarii ultime a anumitor companii s-ar putea să nu fie situație în UE. Sunt exemple din restul lumii unde aveți borduri care funcționează ca intermediari și construiesc, ca să fac și o glumă, paravane chinezești uh, se asigură că banii sunt, toate intelectuală să fie menținut în UE. Trebuie să ne putem asigura că acest lucru se va întâmpla în cadrele acestor programe. În al doilea rând, IMM-urile, da. Trebuie să utilizăm niște stimulente pentru participarea IMM-urilor în acest program și, în fine, argumentul care a mai fost uh, propus. E clar că trebuie să fie vorba de finanțare uh, nouă de așa numiți bani proaspeți și să nu tăiem de la alte programe. Vă mulțumim. Acum, doamna Toia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O primă observație cred că nu trebuie să uităm, ne, trebuie să definim clar care este concepția noastră privind apărarea europeană. Doamna Mogherini a spus-o, trebuie să avem o capacitate autonomă de apărare, dar trebuie să există o legătură, legătură între apărare și drepturile omului. Nu trebuie să uităm acest lucru când vorbim despre lucruri foarte concrete. Când vine vorba de crearea acestui fond, consider că trebuie să crească uh, nivelul participării mai multor state membre, tocmai din motivele pe care le-au menționat colegii. Ehm, Europa nu este formată doar din două, trei state eh, puternice în acest domeniu, ci din eh, toți membrii săi. Eh, în al doilea rând, participarea IMM-urilor nu trebuie să fie doar un element de principiu, ci trebuie să condiționeze finanțarea. Deci trebuie cumva să obligăm întreprinderile mari să creeze acest lanț, acest lanț valoric. Ehm, și o a treia observație, nu putem împiedica participarea țărilor terțe, întreprinderilor din țări terțe, chiar dacă uh, sunt uh, controlate de, capitale, de capitaluri europene au uh, experiență care ne sunt necesare, uh, inclusiv în monitorizare. Nu trebuie să ne temem de acestea. Uh, avem întreprinderi importante prezențe aici, dar, bineînțeles, trebuie să existe condiții pentru ca această cooperare să nu fie în avantajul unei întreprinderi externe Europei. Putem să uh, instituim astfel de condiții um, când vine vorba de cheltuielile eligibile sau nu în participare sau proiect. Deci pot să, uh, putem să gătim, găsim formule care să ne permită să atingem obiectivii cooperării cu întreprinderi nu din țări terțe periculoase, ci din țări terțe care respectă cadrul internațional acceptabil. Mulțumesc! Gaier. Domnul Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles și eu vă urez toate cele bune în anul nou și pentru că de obicei în perioada aceasta ne asumăm pentru a da mai mult timp de, la dispoziție unor oameni care deseori nu intervin. Eu uh, am câteva cuvinte de spus și vă rog frumos să nu vă gândiți doar la avantajele politice ale acestui nou program, ci gândiți-vă și la uh, Uh, faptul că finanțarea, adică atunci, clar, temeiul juridic este greșit. Deci înțeleg uh, comentariile Vreau uh, de asemenea o, un comentariu din partea propriului nostru serviciu juridic. Mulțumesc foarte mult. Am să țin seama de toate observațiile dumneavoastră vizând temeiul juridic. Domnul Blitz. Mulțumesc, la mulți ani tuturor. Am să vorbesc în limba germană. Ebenso als deutscher Sozialdemokrat în calitate de socialist uh, și democrat german care luptă pentru apărarea europeană, pentru armata europeană, pentru pooling și uh, sharing, eu uh, înțeleg importanța acestui program. Sunt de acord cu domnul Bütikofer, însă că eficiența trebuie să fie sprijinită. Dar există mai multe elemente care mi se par că nu merg în uh, direcția cea bună. Ce se întâmplă în realitate? O serie de state membre nu fac ceea ce trebuie să facă în momentul de față și încearcă să, arunc, uh, să arunce mâța în ograda Comisiei Europene. Mie nu mi se pare normal să vorbim uh, despre un program european în domeniul apărării fără ca Uniunea Europeană să își poată spună poziția. În special când vine vorba despre exporturile de instrumente sau de echipamente echipament militar. După aceea, consider că problem, uh, uh, Parlamentul European trebuie să ține cont de convers, conversiunea echipamentelor, în special pentru acele uh, companii care sunt implicate în uh, program, pentru că această conversiune ar putea să fie necesară. Din păcate, subiectul nu este de, tratat de către Comisia Europeană în uh, cadrul programe, pro, Programisia uh, Europeană în uh, cadrul programe, pro, uh, programului politic vorbind. E o inițiativă fantastică ținând seama de faptul că britanicii părăsesc UE și că UE cheie în următorii de ani, doi ani. Uh, despre asta vom discuta. Sursele nu sunt ideale pentru că vorbim de redistribuire alocate la alte programe și <clears throat> în următorul cadru financiar este decisiv să se găsească niște ființe adecvate de finanțare în mod specific pentru acest program. Uh, ajutând industria noastră de apărare. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, trei elemente din partea mea. 1. <clears throat> Obiectivul propus este de a consolida competitivitatea industriei europene. Obiectivul prioritar nu este un autonom principiu în joc. Nu vorbim aici de fonduri structurale. Fondul de care vorbim nu e un fond structural, deci nu vom alege uh, uh, un IMM pe criterii geografice, și vom alege uh, într-un proiect un anumit IMM, deoarece acest IMM oferă o competență și o expertiză adecvate, specifice pentru uh, o cutare, uh, un cutare proiect legat de uh, armament, de apărare. Ce privește dreptul de proprietate intelectuală, sigur, uh, s-au exprimat multe neliniști, vă înțeleg. E vorba de controlul statelor membre, vom reaminti acest lucru. Apoi, există multe alte elemente, domnule președinte, pe care ar trebui să le dezvoltăm, participarea statelor terțe. Sigur că ne putem gândi la asta, dar în niște condiții foarte clare și foarte stricte, cu garanții finanțarea europeană, trebuie să facă pe teritoriul european pentru întreprinderi europene. Sigur că capitalurile marilor întreprinderi adesea Uh, beneficiază de participare, eh, participații din partea statelor terțe, însă în amendamente am propus niște garanții care ne vor permite să ne asigurăm că finanțarea europeană va fi destinată strict Europei. Sunt multe probleme pe masa de lucru despre care am putea încă discuta, nu avem timp acum, dar o vom face în reuniunile raportorilor din umbră și <clears throat> sunt gata să țin seama de toate observațiile făcute azi. Vă mulțumesc! Thank you. organiza pe 22 ianuarie o audiere publică pe această temă, iar votul va avea loc la ITRE pe 21 februarie 2018. Uh, din experiența mea, din lunile noiembrie, decembrie și 8 zile petrecute la spital, am un singur sfat să am deschis votul. Acum închid votul. Votul test îmi dau seama că cu toții doriți să rămâneți alături de noi, nimeni nu părăsește sala. Dear friends, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să trec la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Vom examina proiectul de raport. Aș uh, dori să-mi permiteți să spun că uh, gazele naturale la uh, gazoductele existente și viitoare care fac legătura între statele membre ale Uniunii Europene și statele în cazul acestei propuneri a Comisiei Europene și respectăm toate elementele care stau la baza acestei proceduri și, bineînțeles, încercăm să nu tergiversăm punerea de amendamente încă de luni. Adică, iată, amendamentele puteau fi depuse pe marginea acestui raport încă de luni acestui regulament. Obiectivul este un cadru juridic care a fost motivul solicitărilor uh, noastre. În momentul de față, legislația existentă este interpretată acest cadru juridic să fie cât mai clar cu putință. Tocmai de aceea consider că propunerile Comisiei Europene se pliază pe necesități și pe acesta ar trebui să fie clar uh, uh, identificat în corpul directivei. Comisia Europeană propune toate uh, aceeași, același temei juridic, că teme, uh, Comisia Europeană uh, propune același temei juridic pentru a construcția de uh, gazoducte uh, care leagă Uniunea Europeană. Trebuie să se asigure că orice derogare nu pune în pericol funcționarea pieței interne a gazelor naturale. Deci e nevoie uh, să nu depășească o perioadă de 10 ani. Deci orice derogare nu trebuie să fie valabilă mai mult de 10 ani. Asta pentru că avem nevoie de transparență și claritate atât pe plan intern cât și în ceea ce privește aprovizionarea din statele terțe de suficient. Este una dintre cele mai scurte propuneri legislative pe care le-am tratat noi, Comisia ITRE. De obicei, propunerile acestea legislative sunt de 20-30 de pagini. Aceasta este mult, mult mai scurtă. Cu toate acestea, propunerea este una importantă, este una tehnică și tocmai de aceea Mica nu este prezent, dar uh, va fi înlocuit de doamne. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest document, cred că suntem cu toții de acord că răspunde așteptărilor noastre exprimate în dezbaterile din sesiune ca rolul comisiei să fie unul uh, mai pregnant în uh, evaluările de impact pentru derogări, de exemplu, um, în cazul unor instalații în legătură cu securitatea pieței interne, dar și pe baza unor criterii, cum ar fi analiza dacă, care să arate dacă nu se face abuz de anumite practici pe piață. Mm, Comisia a evoluat de altfel activitatea Gazprom în Europa. În încheiere aș dori să spun un lucru poate de natură mai politică. Din câte știu eu, situația din Consiliu în ceea ce privește acest document legislativ, este destul de dificilă. Consiliul a cerut o nouă evaluare de impact care nu mi se pare necesară. Știm că depinde practic de un caz care motivează această uh, inițiativă, e vorba de controversata conductă uh, Nord Stream 2, care are o importanță simbolică. Vorbim mult de valorile europene aici la Parlamentul European și cred că acest proiect încalcă valorile europene. Și cetățenii europeni sunt foarte atenți ce se întâmplă cu acest proiect și din cauza mm, discuțiilor pentru, în coaliției din Germania, există riscul ca proiectul uh, să meargă înainte. Aș dori să fac apel la adresa tuturor colegilor, mai ales la adresa colegilor din SPD, să nu uite aceste valori europene pe care le menționează atât de des și să facă tot ce le stă în putere pentru a preveni Um, realizarea proiectului Nord Stream. Haideți să sperăm că și în Consiliu obiectivul nu va fi să se întârzie și mai mult acest document. Mulțumesc! Mulțumesc. În locul domnului Peterson are cuvântul domnul uh, Federley. Mai întâi, domnul Peterson își cere scuze că nu poate fi prezent astăzi. A transmis un document uh, destul de lung pe care îl voi citi în numele lui. De la sfârșitul lui 2016 lucrăm la pachetul de iarnă. Obiectivul acestuia a fost clar și anume să limităm consumul de energie îmbunătățind o eficiență energetică, să transferăm, să facem transferul spre energiile regenerabile, dorim să existe o piață reală internă a energiei pentru ca cetățenii să beneficieze de electricitate mai ecologică și mai ieftină, din două motive importante. Întâi, trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice și, în al doilea rând, dorim ca Europa să fie mai puțin dependentă de producătorii externi de energie. Problema este că directiva riscă să ne facă și mai dependenți de gazul rucesc. Dragi colegi, există două probleme majore cu propunerea Comisiei, după părerea domnului Peterson. Întâi, cadrul actual permite statelor membre să ofere derogări pentru noi proiecte de uh, infrastructură uh, și face referire la articolul 36 din directiva actuală. Acesta este un vid normativ semnificativ care riscă să submineze uh, rezultatele pachetului de iarnă. În al doilea rând, uh, definiția interconectării este dublă și domnul Peterson se bucură de amendamentul raportorului care merge în direcția cea bună, dar consideră că trebuie să facem mai mult pentru a nu permite statelor membre să um, nu aplice um, regulile și să facă să crească dependența noastră de energie din străinătate. În numele domnului Peterson vă pot să vă spun că va depune amendamente legătură cu aceste aspecte și vă mulțumesc. Uh, thank you. În contextul Uniunii Energiei, uh, Uniunea Energiei are la bază mai multe dosare, dosarul privind uh, protecția mediului, dar mai există și pilonul cu privire la uh, securitatea aprovizionării, etc. Deci am făcut mai multe eforturi în acest context, uh, avem rapoarte europene. Dar există o slăbiciune totuși, o slăbiciune, pentru că în momentul în care uh, în 2008-2009 am venit cu această directivă privind gazele naturale, deci slăbiciunea este aceea că uh, Uniunea Europeană nu cum dintr-o dată discursurile acelea în care se spune că Europa trebuie să vorbească oriunde cu un singur glas ar trebui să se transforme în realitate, pentru că discursurile acestea sunt egale cu zero atâta timp cât avem această lacună în directiv. Berlin au fost uh, încântați de propunerea făcută de către Comisie și știm clar care e legătura dintre Berlin și Comisia Europeană, dar iată, Comisia Europeană a venit cu această propunere și ne oferă posibilitatea de a o îmbunătăți. Și tocmai de aceea Uh, propunem, uh, suntem uh, de 18 mile, clar trebuie să se transforme în 200 de mile. Vom încerca să îmbunătățim textul, în special aspectele legate de accesul terților. Sper din tot sufletul că la finalul discuțiilor în cadrul Parlamentului European vom veni cu o poziție cât se poate de clară, pentru că această poziție e, e foarte dure. Eh, Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Sacorafa. Polnav, dar puteți să vorbiți uh, limba elena, chiar dacă nu aveți interpretare în elena. Îl înlocuiți pe domnul Sfichiotis și aveți cuvântul. Uh, Dragi colegi, este o propunere foarte importantă de modificare a directivei privind piața mai ales având în vedere că Comisia a făcut această propunere fără a face un studiu de impact, în ciuda faptului că își luase angajamentul să facă evaluări din țelor posibile și să se verifice compatibilitatea cu dreptul internațional din punctul nostru resurselor lor de energie drepturile la suveranitatea de statelor membre sunt afirmate de tratat și de tratatele internaționale, cât și viitoarelor gazoducte. Însă aceasta nu a fost luată în uh, considerare. Propunerea se inspiră din mai întâi domnul Langen. Uh, president. Știm uh, care era ideea în anii 90 cu privire la piața gazelor. Ideea era aceea de a aplica articolul 129 aliniatul, 192 uh, aliniatul 2 cu privire la o normă specifică și uh, cei de la ECR care vorbeau despre protecția ce știu eu, a principiilor europene, mi se pare că vorbesc fără noi, bă, Nu văd în ce măsură principiile propunere, Comisia Europeană își asumă dreptul de decizie în domeniu. Uh, ia acest drept de la statele membre. În al doilea rând, nu a existat niciun fel de analiză de impact al acestei propuneri și această propunere dă peste cap completul sistem, uh, uh, dă peste cap uh, complet sistem, sistemul și dată fiind această, nu știu, schimbare foarte, foarte profundă, eu consider că o analiză de impact ar fi, de impact ar fi dreptul mărilor. În acest acord al ONU se spune cât se poate de clar că statele membre sunt uh, responsabile pentru rutele maritime. Nimănui nu-i pasă că acordul ONU este încălcat. Nimeni n-a fost ascultat uh, uh, sau nimeni n-a lupte pentru o schimbare a deciziilor luate în trecut cu privire la South Stream. Și, date fiind aceste antecedente, iată, Parlamentul că Nord Stream 2 este atât de controversat, atunci ne putem da seama care este, până la urmă, miza acestei propuneri. Și tocmai de aceea spune că trebuie să existe uh, derogări uh, dar derogări limitate, fără a veni Buzek. Nu pot să fiu de acord în numele grupului cu multe dintre propunerile dumneavoastră și tocmai de aceea eu aș dori să organizăm o audiere și să amânăm. Mulțumesc! Colic. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Butikofer. Septul ridicol al domnului Buzek nu doresc să încep anul cu astfel de neînțelegere. Mulțumesc. Well, well, okay, okay, thank you very much. Uh, Mr. Putikofer. Mulțumesc foarte mult, domnul Butikofer. Mă bucur că am uh, prevenit o criză germano-poloneză. Iată, mergem în direcția cea bună. Vreau să-i uh, mulțumesc domnului Langen pentru că a spus lucrurilor pe nume. Domnul Lange, Langen ne arată cât se poate de clar că problema este în esența, esență una germană. Autoritățile germane refuză uh, să ia în serios principiul uh, solidarității energetice și principiul autonomiei uh, energetice. Uh, Iată, domnul Langen ne arată că nu doar socialiștii și democrații germani au probleme cu aceste principii, ci iată și o parte a creștin-democraților germani. Și uh, asta cu toate că cancelarul a vorbit întotdeauna despre un proiect deloc politic, ci de un proiect economic. Nu o, o șaradă, nimic altceva. Este vorba despre un proiect politic și dacă valorile acestea ale solidarității și independenței energetice sunt uh, principii reale, atunci e clar că un stat care se opune aplicării acestor principii ar trebui să fie tras la răspundere în conformitate cu litera tratatelor europene. Trebuie să ne asigurăm că aceste principii nu sunt doar vorbe goale. Domnul uh, Langen vine cu o poziție foarte interesantă pentru că știu că președintele grupului uh, PPE din Parlamentul European, domnul Manfred Weber, este de acord cu criticile noastre la adresa Nord Stream 2. Domnule președinte, mi-ar plăcea ca Parlamentul responsabilitățile politice uh, despre care vorbim uh, tot timpul. După aceea, domnule Krasnodevski, responsabilitățile politice uh, despre care vorbim tot timpul. După aceea, domnule Krasnodevski, Uh, dacă am înțeles bine, uh, sunteți uh, de părere că îi pot. Vă mulțumesc, iată, pornesc exact de unde vreau să pornesc. Eu nu consider că este o problemă germană, nu este o problemă socialistă sau creștin și democrat. colegi, dacă ne uităm la raport, dacă ne uităm la propunerea Comisiei Europene, ne dăm seama că conținutul acestei propuneri, respectiv a acestui raport, este cât se poate de clar. Vorbim despre o directivă care se referă la 65% dintre importurile noastre de gaz. se referă doar la Nord Stream, ci la 65% din necesitățile noastre de gaze naturale. Deci, dată fiind importanța acestui subiect, mi se pare strigător la cel faptul că nu de, ne ținem, deținem informațiile de care avem nevoie pentru a lua o decizie. Deci mă raliez uh, solicitărilor domn nu uh, fie furnizată pe motiv că ci că ar fi o modificare tehnică. Uh, să nu uităm că serviciile juridice a două comisii europene au venit cu o serie de remarce critice. Aceste remarce ar trebui să fie rezolvate și rezolvarea acestora poate să fie făcută doar cu Uniunea Energiei și tocmai de aceea mă raliez solicitărilor domnului. Domnul uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru acest raport. Știm prea bine că Uniunea Europeană are o tradiție îndelungată cu statele terțe. Am promovat Cartea Energiei cu mult interes. Considerăm că această carte este o bază de colaborare cu statele terțe și regulile cu privire la reciprocitate sunt, din punctul meu de vedere, cele mai importante. Ne dorim, până la urmă, crearea unui sistem nu doar eficient, ci și echitabil când vine vorba despre statele terțe. Critica legată de lipsa unui, uh, unei analize de impact este, aș zice, justificată. Asta date uh, fiind întrebările care au fost ridicate de către comisie date fiind aceste uh, întrebări rămase de, fără răspuns, uh, ar fi importantă, dacă nu analiza de impact, măcar audierea, trebuie să vedem cum putem uh, sol- soluționa toate aceste probleme, să nu uităm că și comitologia este importantă și voi depune amendamente în... Mulțumesc pentru aceste observații. Are cuvântul acum domnul, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că progresăm bine în uh, crearea Uniunii Energiei. Urmează și votul în uh, dosarul privind energiile regenerabile săptămâna viitoare. Cred că putem spune că am fost chiar mai ambițioși decât a recomandat Comisia um, re, rezultatul direct ar fi reducerea dependenței de combustibilii fosili. Um, în viitor sper să nu mai fim deloc dependenți de combustibilii fosili, dar deocamdată nu suntem într-o lume ideală. Din păcate, domnule președinte, în loc să importăm mai puțin gaz, probabil vor importa mai mult în următorii ani. De aceea e important să fim consecvenți, să reglementăm corect pentru a oferi certitudine investitorilor. Într-o lume ideală n-am avea derogări, dar dacă există derogări, ele trebuie să fie limitate la o perioadă de 10 ani Trebuie să ne asigurăm că oferim condiții echitabile, așa cum ați spus. Și cred că alături de dumneavoastră și de comisie, cred, sper că vom ajunge la un rezultat echilibrat și că vom promova o abordare care să se încadreze în obiectivele noastre generale legate de Uniunea Energiei, dar și de uh, siguranța de aprovizionare și uh, de certitudine pentru investitori. Mulțumesc! Vă mulțumesc și are cuvântul domnul Salini. Si. Mulțumesc! Repet un argument care mă mir că nu a fost menționat decât indirect. În propunerea comisiei se face referire la aplicarea acestei uh, acestor noi uh, prevederi uh, și în cazul gazoductelor existente. După mine e complicat să se facă asta, pentru că știm că interconectarea cu țările terse este un aspect crucial și discuția din această dimineață arată că este un subiect crucial și din punct de vedere politic, dar nu trebuie să uităm că avem astăzi uh, gazoducte care deja interconectează Uniunea Europeană cu țări terțe, care funcționează foarte bine, dintre care unele leagă Europa de țări cu um, o stabilitate politică foarte redusă. De aceea, riscul este că dacă aplicăm uh, Uh, noua legislație și în cazul interconexiunilor care funcționează și există deja, mai ales în cazul legăturilor cu țări instabile, riscul este să apară dificultăți mari uh, când vine vorba de furnizarea. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc și are cuvântul domnul Carici. Pe baza tratatelor suntem reuniți încercând să ne sporim bunăstarea și să încercăm să avem siguranța, calitatea și așa mai departe. Nu se pot produce jucării pentru copii uh, care sunt uh, vopsite cu vicii între statele membre uh, se confruntă cu probleme. Pentru că standardele de bunăstare, nivelul salariilor din statele membre sunt în anumite țări poți cumpăra un tricou chinezesc mai ieftin, dar în uh, va fi în aceeași situație. Acum, în ce privește piața gazului, decuplat companiile de energie, am încercat să combatem orice situație de monopol pentru a spori concurența în beneficiul consumatorului european. Iar piatra de legislația în vigoare nu este limpede ce se întâmplă cu infrastructura care pornește dintr-un stat terț, dar uh, ajunge UE. De exemplu, un produs uh, chinezesc care ajunge pe piața Uniunii Europene. O situație paralelă trebuie să fie gândită pentru infrastructura energetică. Când infrastructura terță intră pe piața UE, el propune Comisia să umplem această lacună. Sigur că e un subiect foarte politic pentru care de-a face cu gazul rusesc care e furnizat către UE, care uh, trece prin Ucraina, Polonia, altă zi. Nu ne putem preface că nu așa stau lucrurile, dar uneori când ne confruntăm în orice tip de legislație cu uriașe interese financiare, singura modalitate de a găsi claritate este să revenim la principii, la ce vrem noi să facem și eu cred că ce vrem noi să facem trebuie să fie o excepție de la această regulă. Mulțumesc, domnul Henkel ich werde ausnahmsweise mal Deutsch sprechen. Excepțional voi vorbi în limba germană. S-a vorbit despre conflictul uh, polonez uh, și domnul Krasnodevski sunt de acord. Cred că acest acord, până la urmă, ne arată cât se poate declar că nu e vorba despre un conflict polonez. Totul a început cu, în Germania, de fapt, un uh, cancelar german uh, a încheiat un acord cu Rusia pe când era la, la putere și rusești. Faptul că nu s-au, uh, s-a criticat uh, mișcarea în momentul uh, respectiv uh, are până la urmă, fundal politic. Nici creștini democrații, nici socialiștii nu puteau să-l uh, critique pe domnul Schröder. Și situația. Eu consider că piața internă este cel mai, cea mai importantă reușită a Uniunii Europene. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a întări Uh, piața internă. Și de fiecare dată când Comisia Europeană are nevoie de competențe suplimentare pentru întărirea uh, pieței interne, cei oameni care de obicei vor mai multă Europa ne spun exact astăzi că unele responsabilități ar trebui să rămână la nivelul uh, statelor membre. Așa ceva este inacceptabil. Vă mulțumesc! Um, um, mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Federle. Mulțumesc, domnule președinte. Acum vorbesc în numele meu, nu în l pe domnul Peterson. Și aș vrea să adaug la ceea ce a spus domnul Carinș, eh, acțiune a fost tocmai securitatea. Ce s-a întâmplat după primul Nord Stream? Am văzut interesele rusești să încerce să-și protejeze uriașele gazoducte cu orice preț. Iar aceste interese trec și prin Suedia, dându-se că integritatea noului gazoduct e protejată. Lucru care ar impacta statele la piața comună a energiei și acolo lucrurile sunt foarte importante. În ce fel construim acea piață? Avem uh, o piață a electricității comună, piață comună a energiei. Pe de o parte se spune e nevoie de mai multă interconexiune între statele membre pentru a transfera energia. Sigur, asta probabil uh, pentru nord mai ales putem vedea exemplul electricității, vedem ce se întâmplă uh, pentru țările baltice, prețul pentru consumator uh, încălcări în Suedia dinspre Rusia și colegii trebuie să țină seama de acestea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Înțelegeți că am început acum a doua rundă a intervențiilor. Uh, dacă cineva dorește să mai intervină, domnul Langen, vă rog argumentația domnului Carins, și anume că trebuie să ne informăm cu privire la reglementarea pieței gazului, cu privire la uh, vidurile legislative, etc. Da, sunt într totul de acord, dar procedura aleasă nu ne permită asta. Și tocmai de aceea solicit din nou o audiere cu privire la evoluția sau uh, la viitorul pieței uh, gazelor na naturale în contextul internațional. Aș vrea o audiere și pe tema normelor deja existente la nivel european care guvernează această cu privire la uh, reducerea uh, cererii de gaze. Uh, eliminăm Rusia din ecuație. Uh, E important atât pentru partea germană cât și pentru partea poloneză. Nu avem nevoie de discuții. Intervenții fără microfon în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Și la mulți ani întregii Comisii Europene. Da, într-adevăr, avem nevoie de un an nou fericit. Comisia, desigur, actele propuse de noi, m-aș referi în special la referirea explicită la faptul la uh, apele teritoriale și raportul inserează rolul comisiei atunci când vine vorba de derogări. Derogări pe care salut faptul că raportul pare să se bucure de o susținere largă în Parlament. În schimb, am auzit și voci care mi-amintesc de dezbaterile și din grupul de lucru de la Consiliu, unde anumite state membre, câteva aș spune, că se opun cu strășnicie la această propunere. Dar, ascultând uh, cea de-a doua intervenție a domnului Lange, pot să vă spun că am o problemă. Domnul Lange a spus că, desigur, avem o dependență doar pentru că uh, depindem de ele. Mm, din punctul meu de vedere, viceversa e contrară. Ar trebui să ne impunem reglementări. Haideți să ne uităm la ce vrem să obținem până la urmă. Propunerea Comisiei dorește să ofere securitate juridică în ce privește regulile OMDC. De ce? Să vedem de ce trebuie să privilegiem gazoducte care încep într-un stat terț comparativ cu gazoducte care pachet energetic uh, decuplare, tarife nediscriminatorii. Despre asta este vorba până la urmă. Când aplicăm transparența și acces. Aici putem spune explicit că ori de câte ori într-o consultare abordăm un stat, arătat pe bună dreptate că aici intervine o problemă. Noi credem însă că dacă ne uităm la experiența trecutului, multe gazoducte existente deja buna funcționare uh, a uh, rutelor uh, de gaz stabile. Aici statele cații uriașe și am pune în pericol fluxurile, influxurile de gaz din străinătate. Dar, acestea fiind spuse, membre, să își mențină puterea de decizie în ce privește derogările tocmai pentru a ne asigura că situația rămâne una pozitivă. S-a mai spus și s-a repetat că această propunere atacă suverenitatea statelor membre dreptul statelor membre de a decide, nu de uh, siturile de construcție. Această propunere nu se referă, nu este împotriva construcției lui Nord Stream 2, acesta poate fi construit, dar se pot provoca probleme. Dacă de la bun început știi care sunt criteriile, condițiile, regulile pe care trebuie să le respecti și îți construiești uh, gazoductul ca atare. Le comise, într-adevăr, sunt însoțite de evaluări de impact. Însă aici avem un caz foarte specific și v-aș reaminti, dragi colegi, că în cadrul juridic complet nou, ci cum domnul Caris a spus pe bună dreptate, clarificăm o situație juridică care aparent nu a fost perceplitice, dar și nevoia de a, clarifica, de a aduce clarificări juridice. Iar pentru asta nu e nevoie de toate uh, din partea statelor în care sunt împotriva propunerii noastre. Menționarea legii mărilor. Gazoducte care penetrează teritoriul său sau apele sale teritoriale. Și aici puteți vedea că această convenție oferă statului de coastă drept. Pe scurt, Comisia salută susținerea largă a proiectului de raport pe care mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cum ați văzut, am acordat foarte mult timp de vorbire, deoarece e un subiect foarte important, e un subiect tehnic, aș spune, dar și foarte sensibil din punct de vedere politic. Deci trebuie să ne îngăduim astfel de dezbateri. Aș răspunde în termeni alții decât politici. Aș sublinea că dezbaterea noastră pe marginea Uniunii Energetice este totuși o discuție politică, pentru că primul pia nu am dori ca oricine să poată să intervină pe piața noastră cum bine dorește, cum a subliniat frate domnul Federle. E vorba aici de securitate în termen general, nu doar, vorbim doar de energie. Uh, m-aș limita la conținutul uh, propunerii, concentrându-mă pe, pe soluții. unu, Piața comună, al doilea pilon al Uniunii Energetice piața energetică comună. Cel puțin din 2013 discutăm despre acest lucru și toate dezbaterile despre Uniunea Energetică, uh, al treilea pachet energetic, ceva. Deci, de nenumărate ori am discutat despre uh, piața internă. Deci lucrurile sunt clare. Aș mai sublinia că, în mod evident, pierdem o doză de competență națională dacă uh, Um, cedăm uh, Comisiei Europene. Puse în lumină, sigur că dacă ne bazăm pe Comisia Europeană și pe instituțiile europene, ca să ne ajute în general în a ne asigura uh, securitatea, firește că vom pierde unele competențe și Comisia va acționa în numele de o uh, părticică din competențele naționale. Nu e nimica nou aici. Uh, și aș susține Uniunea Europeană și calea ei înainte. Haideți să creăm o astfel de posibilitate de a merge înainte și cu Uniunea Energetică. Altfel spus, o piață lucruri. Domnule, domnul director Borhardt a răspuns la una dintre întrebare. Fiecare gazoduct poate fi construit pe baza acestei directive. Orice gazoduct. Nu există nimic împotriva niciunui gazoduct, ci pur și simplu ne dorim ca toate regulile, nimic altceva. Deci nu putem decât să încurajăm construirea noilor gazoducte. Un lucru pe care aș dori să-l explic și să-l subliniez. Zonele economice exclusive. E important să abordăm această temă specifică, deoarece câteva uh, preocupă cu uh, legea mărilor uh, potrivit ONU, pentru că UE e partea acestei convenții și ca atare avem și drepturi și obligații care decurg din această convenție. Propunerea Comisiei Europene este foarte important să verificăm aceste lucruri dacă doriți. Este important pentru noi. Iar în al doilea rând, Curtea de Justiție. În 2012 a hotărât că zonele economice exclusive sunt parte a jurisdicției aplicabilitatea atât a legii mărilor, cât și a hotărârii uh, Curții Europene de Justiție din 2012. Deci există securitate juridică desăvârșită în aceste situații și trebuie să ținem seama și de acest lucru. Dragi prieteni, ceea ce este la fel de Uh, natural într-o democrație. Iată de ce vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte bună. Termenul de depunere a amendamentelor 16 ianuarie la orele 12. Iar votul la ITRE se va derula probabil pe 21. Pregătim pentru discuții aprinse cu raportorii din umbră și vom pregăti amendamente de compromis. Uh, va fi nu cred că avem timp în Comisia ITRE. Ați uh, propunerile noastre. Bun. Încă o dată, mulțumesc, stimați colegi, pentru o dezbatere excelentă și acum trece. V-aș reaminti că Combaterea rezistenței antimicrobiene, RAM, este una din provocările programului Orizont 2020. avem un aviz, proiect de aviz al ITRE cu privire la programul de acțiune europeană O singură sănătate împotriva rezistenței la antimicrobiene. Data limită de depunere a amendamentelor este 16 ianuarie, uh, ora de opinii cu raport, raportorii din umbră. M-am consultat uh, și cu reprezentanții uh, Directoratului General pentru Cercetare și Inovare de la Comisia Europeană pentru a afla mai multe detalii cu privire la eforturile deja uh, întreprinse. În cadrul au fost deja mobilizate până acum peste 650 de milioane de euro. În raportul meu am încercat să respect competențele comisiei noastre. Trebuie să stimulăm cercetarea și inovarea în domeniu, cum anume, uh, creând stimulente uh, sustenabile pe termen lung. Trebuie să stimulăm investițiile de-a lungul întregului ciclu de dezvoltare, respectiv de viață al produsului. Thank you very much. No, no. Sorry. No, thank you. Okay. So we spune priorități ale sănătății publice și să sprijinim utilizarea medicinală uh, adecvată. Am contactat o serie de experți uh, pentru a vedea cum anume putem uh, stimula investi Uh, inovarea, dar și promovarea uh, medicamentelor deja existente. Cred și colaborării la nivel internațional. Doar una din 10.000 de molecule se transformă în nou uh, medicament sau nou vaccin. Și tocmai de aceea cer mai multă colaborare între diversele sectoare. De asemenea, îmi doresc ca datele să fie mai bine ut utilizate este esențială îmbunătățirea la fiecare tendință Uh, care se creionează. Dată fiind digitalizarea tuturor sectoarelor, avem posibilitatea de a colecta într-o manieră mai eficientă, mai eficientă datele cu privire la RAM. Aștept uh, cu nerăbdare discuțiile cu foarte important. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă, pentru comentariile dumneavoastră. Doamna Zaborska acum. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Viring pentru eforturile depuse pe marginea elaborării acestui proiect de aviz. Vreau de asemenea să-i mulțumesc pentru inițiativa a, pe care a avut-o în sensul organizării unei uh, una dintre cele mai, este unul dintre cele mai mari pericole la adresa sănătății în momentul de față. Industrial mecanismul cu privire la bacteriile negative pe gram, spre exemplu, trebuie să fie cercetat uh, mai, uh, mai bine. Nu este vorba doar despre crearea de noi iană. În plus, trebuie să, să spun că cercetarea anti